To make a start on the explanations of vote. Putem începe acum explicațiile de vot și mai întâi pe marginea raportului doamnei Grostet. Domnul Roda, vă rog. Mr. Roda. Domnul Roda. Yeah, sorry. Sorry, Chair, I'm here. Mulțumesc, doamna președinte. Sunt aici, aici sunt. Med patientdirektivet cu acest proiect de directivă, iată că am reușit să ajungem la un compromis de natură istorică. E un acord istoric. Din momentul în care eu am devenit membru al Parlamentului European, iată că acum mă bucur de existența acestui compromis istoric încheiat între diferitele partide politice care multă vreme au uh, uh, fost în tabere diferite. Acum, datorită unei munci uh, aprofundate, am reușit să ajungem la un compromis care va fi în beneficiul pacienților, în așa fel încât aceștia să nu trebuiască să aștepte prea mult timp înainte de a uh, putea beneficia de un tratament. În plus de aceasta, statele membre au un control din punct de vedere economic asupra uh, celor ce se întâmplă și cred că este un pas înainte pentru pacienți, pentru statele membre. Cred că putem să-i felicităm pe negociatorii noștri, cei care au negociat cu Consiliul. Însă, înainte de toate, aș dori să felicit poporul și populația europeană pentru rezultatele obținute astăzi. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Rodic. Mulțumesc foarte mult, domnule Roda. Vă rog frumos, un pic de liniște. Dacă părăsiți sala, vă rog să părăsiți sala în liniște. The next on the list is, uh... Următorul pe lista este domnul Mastela. Mr. Mastella? Doamnă președinte, până astăzi au existat prea multe incertitudini legate de accesul la asistență medicală și la rambursarea asistenței medicale transfrontaliere. Directiva de față va permite tuturor cetățenilor, tuturor pacienților să beneficieze pe întreg teritoriul european de uh, drepturi și servicii de sănătate nu trebuie să încurajăm asistența medicală transfrontalieră în sine, ci să asigurăm securitatea persoanelor care au nevoie de această asistență. Avem nevoie însă de mai multe informații și o mai mare claritate a dispozițiilor aplicabile asistenței medicale obținute într-un stat diferit de cel de plecare. Este o ocazie foarte bună pentru toți cetățenii europeni care se bazează pe nevoi și nu pe constrângeri sau pe resurse economice. Mulțumesc. Domnul Parelo Rodriguez. Da. La spaniolă... doamna președinte. Delegația spaniolă socialistă a votat pentru această directivă, ca și restul grupului nostru. Însă nu pot decât să-mi exprim oarecare îngrijorare, pentru că în această directivă au fost uh, incluse uh, și chestiuni legate de transplantul de organe. Și e vorba de o încăpățânare din partea Consiliului care și-a dorit uh, să includă acest, uh, aceste prevederi în directivă. Eu sper că textul pe care noi l-am adoptat adoptat în această uh, ședință plenară, precum și textele votate uh, recent în uh, Parlamentul European, să ne permită să nu facem confuzii și să nu amestecăm lucrurile. Și să vedem care va fi situația, să analizăm ulterior situația în ceea ce privește transportul de organe, așa cum suntem în momentul de față pe cale să o facem în Spania. De aceea uh, doream să-mi exprim această îngrijorare și să fim în continuare vigilență în ceea ce privește implementarea acestei directive. Mulțumesc, domnul Messerschmidt. Tak, formand. Vi står igen i dag med en sag, som er Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Și aici este vorba de o problemă care, iată, nu se reglementează prin aleșii poporului, ci prin uh, verdictul Curții Europene de Justiție. S-a exercitat foarte multă presiune pentru ca această, uh, această, acest text să fie trecut prin Parlament este important ca cetățenii să fie tratați cum se cade peste tot, numai că uh, problemele care apar umbresc oarecum avantajele acestei directive. Deci uh, s-ar putea, de exemplu, ca prin uh, uh, noile prevederi, listele de așteptare pentru anumite tratamente să devină insuportabile excesive. Dacă, de exemplu, medicii din Germania, din Danemarca, de unde provin eu, trebuie să uh, trimită pacienții în altă parte la tratament sau trebuie să primească alți pacienți uh, uh, la tratament în ciuda unor resurse limitate, atunci avem problema că un, că un cetățean care n-a contribuit prin impozite la un sistem de asistență medicală să beneficieze în detrimentul celorlalți contribuabili de aceste facilități. Domnul Higgins. Thank you, Madam President. Um...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 felicit pe doamna Grostet pentru acest raport excelent, pentru că cu această directivă pacienții vor beneficia de informații transparente și cuprinzătoare atunci când beneficiază de uh, asistență medicală în străinătate. De asemenea, bolile rare vor fi tratate uh, transfrontalier uh, dacă tratamentul nu este valabil și posibil în uh, statele membre de origine. Acest uh, lucru uh, este pozitiv și permite cooperarea între statele membre. Salut faptul că uh, este eliminat în acest fel abuzul și anume turismul de sănătate, în scopuri de sănătate. În felul acesta vom asigura o coeziune mai mare în Europa. Este o zi bună pentru pacienții din Europa. Doamna Le Grip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 și eu vroiam să votez raportul colegei mele, doamna Françoise Grostet, cu privire la directiva referitoare la accesul transfrontalier la îngrijirile de sănătate. Mă bucur că acest text aduce progrese în ceea ce privește mobilitatea pacienților în Europa după atâția ani de incertitudine juridică și după atâtea eforturi ale Parlamentului European. Astfel, acest text ne permite să simplificăm și să codificăm condițiile în care care cetățenii europeni pot beneficia de îngrijiri medicale în alt stat european decât statul lor de reședință atât în termen de mobilitate cât și în termen de rambursare a cheltuielilor. În uh, cele din urmă, pacienții care suferă de boli rare vor avea acces la tratamente specifice adaptate situației lor. Această directivă este o realizare concretă europeană care merge în sensul Europei cetățenilor și care acordă drepturi noi cetățenilor europeni. Și în acest sens este un pas decisiv și esențial pentru mobilitatea cetățenilor în Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul Bilă. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Am votat în favoarea raportului doamnei grossette pentru ca să putem în sfârșit implementa rezultatul unor lungi negocieri. Este un compromis foarte bun, bazat pe drepturile pacienților și care apără interesele sistemelor naționale de sănătate. Pentru țări cum este Polonia, tratamentul medical în străinătate înseamnă să dai oamenilor acces la opțiuni moderne uh, de medicină. Avem uh, liste de așteptare foarte lungi pentru operații dificile, unii pacienți nu au un acces rapid la îngrijire medicală și timpul este un factor extrem de important. Uh, să facem posibil ca cetățenii să aleagă locul unde își pot uh, face operația în loc să aștepte în propria lor țară, e un pas important înainte. Și să sperăm că va fi posibil ca aceste costurile tratamentelor să fie rambursate peste tot în Europa. Principiul tratamentului în străinătate face parte din piața internă pentru servicii medicale și asta va duce la mai multă concurență între serviciile de sănătate și, prin consecință, la creșterea nivelului. Mulțumesc, spune președintele, vă rog să respectați timpul de vorbire pentru că avem multe explicații de vot. Doamna McGuinness. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să spun că salut uh, această directivă privind îngrijirile de sănătate, însă sunt rezervată pentru că diavolul uh, este în detalii. Această directivă nu va intra în uh, uh, vigoare timp de 30 de luni. Însă, între timp, uh, cetățenii pot să meargă peste graniță să obțină tratament în alt stat membru să nu fie niciun fel de îndoială. Chiar de astăzi există cetățeni care merg peste graniță pentru tratament medical și asta este important. Pentru cei care doresc detalii în legătură cu această directivă complexă, uh, Uh, există uh, un, un document, întrebări și răspunsuri pe site-ul meu și puteți să uh, căutați acolo răspunsul la întrebarea respectivă. Dacă vreți să puneți o întrebare, vă rog să mi spuneți acest lucru. Mulțumesc. Domnul Kalanaski. Mulțumesc, doamnă președinte. Cetățenii europeni sunt uh, tot mai mobili în momentul de față lucrăm, călătorim și primim îngrijiri medicale dincolo de granițele noastre naționale. Și oamenii ar trebui să aibă dreptul la îngrijiri medicale dacă au nevoie în alte state membre. Bineînțeles că trebuie să introducem instrumentele adecvate pentru a împiedica turismul în scopuri medicale. Dar pe de altă parte, pacienții care chiar au nevoie de tratamente în străinătate să beneficieze de acestea. Și mă gândesc în special la afecțiunile sau sau bolile care sunt tratate în centre specializate, care sunt foarte rare pe continentul nostru. Nu cred că trebuie să ne amestecăm în politicile medicale și în sistemele medicale ale statelor membre. Aceasta este competența eh, națională și de aceea am votat pentru această directivă. Mulțumesc, doamna Iatenmachi. säännökset kansalaisten ja potilaiden turvaksi. Cred că este potrivit să se ia măsuri la nivel european pentru a garanta sănătatea uh, pacienților și siguranța pacienților și a cetățenilor. Deci este bine să avem acest regulament și el să nu facă parte din directiva serviciilor. În perioada de pregătire și de discuții am uh, înțeles că există probleme considerabile începește directiva serviciilor, începește drepturile pacienților. Acest text dovedește faptul că uh, prevede faptul că statele membre sunt obligate să se asigure că vor dispărea perioadele lungi de așteptare pentru pacienți. Înțelegem că multe state membre uh, vor avea, ar putea avea dificultăți cu uh, costurile uh, și cu menținerea lor sub control fără o astfel de măsură și fără un astfel de act legislativ. De asemenea, bunăstarea pacienților uh, s-ar putea crede că depinde numai și numai de bani. Pe când noi, de fapt, trebuie să ne asigurăm că cetățenii primesc rapid tratament, au acces rapid la tratament, dar pot și să uh, călătorească pentru aceste servicii. Doamna Harkin, sunt uh, bucuroasă pentru acest acord pe care l-am uh, votat astăzi, pentru că pacienții uh, vor beneficia în mod echitabil de tratament peste hotare cetățenii din propria noastră țară, din Anglia de Sud, din uh, partea de sud a Angliei, au uh, uh, contestat acest sistem și ceea ce încercăm să facem astăzi și ceea ce am făcut împreună cu Consiliul este să ne asigurăm că drepturile cetățenilor sunt respectate și legislația prevede aceste drepturi sunt încă o serie de aspecte care uh, trebuie rezolvate. Uh, este vorba de recunoașterea rețetelor între statelor membre pentru că e vorba și de uh, post-tratament uh, uh, Aș dori să fac și un ultim uh, comentariu în legătură cu faptul că cetățenii cer ca Europa să lucreze în beneficiul uh, cetățenilor. Și astăzi putem să spunem cu oarecare certitudine că se întâmplă așa. Madam President. Domnul Batten Doamnă președinte, am votat uh, pentru aceste măsuri pentru că acestea vor reprezenta o povară pentru cetățenii contribuabilii britanici. Există un uh, serviciu NHS care este folosit la nivel european și care este abuzat uh, de cetățeni nebritanici, iar costurile sunt foarte mari, iar povara cade asupra circumscripției mele din Londra. Astfel uh, se va angaja un tratament mai important uh, pentru cetățeni europeni care nu au plătit nici măcar un cent uh, ca și contribuții în um, Marea Britanie și cred că o astfel de prevedere ar fi neaplicabilă. Este adevărat că cetățenii străini care se află în Marea Britanie trebuie să primească îngrijiri de urgență, dar niciun cetățean străin nu ar trebui să fie admis în Marea Britanie decât dacă are o asigurare medicală de călătorie o astfel de dispoziție este injustă și neaplicabilă atâta vreme cât Marea Britanie rămâne membră a Uniunii Europene. Domnul Tacula, vă rog. Arvoisa puhemies, pidän erittäin hyvänä, että tämä historiallinen kompromissi lopultakin löytyy. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că este un pas enorm faptul că am realizat acest compromis între Parlament și Comisie. Cu alte cuvinte, că putem acționa realmente la nivel transfrontalier și că pe această bază ne putem asigura că în multe state membre vom putea scurta listele de așteptare și de asemenea vom putea să ne asigurăm că interesele și drepturile pacienților pot fi de asemenea garantate. Evident, Trebuie să considerăm că siguranța este elementul cheie și să ne asigurăm că standardele sunt protejate și menținute în toate statele membre. Mă bucur să văd că acest raport al doamnei Grostet a fost adoptat și sper că va aduce un standard de viață îmbunătățit în Europa și o mai mare siguranță și, de asemenea, Uh, că pacienții vor putea fi tratați mai repede. Mulțumesc! Uh, este important uh, să facem acest lucru, mai ales în cazul acestor servicii, trebuie să ne asigurăm că există condiții de egalitate. Și dacă uh, ne uităm uh, la plafoanele de preț în mod retrospectiv în Ungaria, avem vedea că acest lucru nu este acceptabil. Este o chestiune care afectează și sectorul energetic și sper că acest lucru nu se va aplica nu va fi valabil și în uh, sectorul de sănătate. Îl rugăm pe primul ministru Orban să analizeze din nou această directivă pentru că contravine dispozițiilor privind piața internă. Unul dintre lucrurile cu care suntem de acord în cadrul Parlamentului, fără excepție, este că cu toții credem într-o piață internă care să funcționeze. Ă, cei din circunscripția mea electorală îmi scriu și îmi spun că n-am putut să beneficiez de un anumit serviciu și aș dori uh, să călătoresc uh, într-un alt stat membru pentru a beneficia de tratamente mai bune. Iată de ce eu și mulți alții salutăm acest vot de astăzi cu privire la drepturile pacienților la tratamente în străinătate acest uh, lucru este valabil uh, pentru, uh, mai ales în cazul circunscripțiilor electorale sărace, unde pacienții trebuie să poată să beneficieze de astfel de servicii. În felul acesta se vor face și presiuni pentru îmbunătățirea tratamentelor pe plan intern. Trebuie să ne asigurăm că facilităm această procedură și că statele membre pot să își ceară banii înapoi de la cetățenii care călătoresc în străinătate sănătate. Sperăm că vom fi cu toții mândri de această directivă. Mulțumesc. Trecem acum la acordurile de parteneriat voluntar FLECT. Domnul Higgins. On. Octoron. Votáil mé bhábhar an rún a bhaineann leis an Mulțumesc. Eu am votat pentru moțiunea de rezoluție privind un acord între Uniunea Europeană, um, Camerun și Congo în ceea ce privește comerțul cu lemn din aceste țări. Este esențial ca pădurile tropicale să fie conservate pentru a menține echilibrul ecosistemelor. De asemenea, este important să-i protejăm pe indigenii din păduri, oameni care se află sub o presiune enormă în ceea ce privește exploatarea mediului lor și uh, sunt supuși presiunilor din din partea marilor companii forestiere. Apoi uh, ei se confruntă cu distrugerea pădurilor în care trăiesc din uh, cauza intereselor. Cred că ar trebui să avem o proprietate publică și ar trebui să fie un proces controlat democratic de către indigenii care trăiesc în păduri. Mulțumesc. Acum raportul Martin. În primul rând, domnul Messerschmidt. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că aceasta este singura cale care ne duce spre progresul economic. Vedem acest lucru pe piața internă a Uniunii Europene, dar cred că acest lucru ar trebui să fie valabil și pentru țările în curs de dezvoltare. Acestea sunt uh, inițiative care ar trebui să fie promovate la nivel mondial. Dacă ne uităm la regiunile care au acorduri strategice între parteneri, constatăm că lumea se mișcă. Lumea se mișcă destul de repede. Avem uh, acorduri cu Mercosur, cu ASEAN și cu alte țări din alte regiuni. Însă cei care se află în urmă uh, sunt cei din Uniunea Europeană. Sunt pentru acest raport însă această inițiativă privind uh, liberul schimb este un rezultat pe care am fi putut să îl obținem. Însă cum stau lucrurile cu Statele Unite, cu China și cu India? Am fi putut să ne așteptăm să se facă progrese și în Europa. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Este un truism că societățile cele mai prospere sunt cele care sunt cele mai libere și că societățile cele mai libere sunt cele mai prospere. Și aici trebuie să recunoaștem rolul pe care îl joacă comerțul liber. Din nefericire, când vine vorba de discuții multilaterale, internaționale în legătură cu acest subiect, runda Doha e blocată. Și din acest motiv, Uniunea Europeană uh, are aceeași tendință ca și Statele Unite și alții, adică să aibă cât mai multe acorduri bilaterale putem aduce beneficiile comerțului liber cetățenilor din țările cele mai uh, sărace, în, înțelegând în același timp problemele de ajustare pe care le vor avea la mai multă concurență. Dar, uh, până la urmă, trebuie să ne concentrăm pe interesele consumatorilor și nu pe ale producătorilor. Mulți consumatori mă întreabă de ce nu au ei aceeași uh, libertate de alegere pe care o avem noi în vest și un mod prin care putem să-i ajutăm este să avem mai mult comerț liber pentru ca acești consumatori să aibă mai multe alegeri. Mulțumesc, spune președintele, domnul Deva. Intervenție fără microfon. Microfonul dumneavoastră este închis, spune președintele. Acum funcționează. Mulțumesc. De mult timp Pacificul a fost uh, o cenușărasă în, în inițiativele de dezvoltare internaționale ale Uniunii Europene și acum mă bucur să uh, recunoaștem că inițiativele luate pentru Fiji și, Noua Guine, și Papua Noua Guinee creează un parteneriat economic și un acord de parteneriat economic care ne va da ocazia nu numai să avem noi mai uh, mult comerț liber cu ei, ci și între ei să existe mai mult comerț liber. Uh, un lucru extraordinar care rezultă din acest acord până acum este că uh, regula privind originea pescuitului va permite în sfârșit popoarelor din regiunea Pacificului să dea valoare adăugată pescuitului lor, pentru că unele din aceste țări sunt în situația de a importa pește, deși mările din jurul lor sunt pline de pești. Și ce s-a realizat este că acum pot și ei să proceseze peștele pe care îl Uh, prind și pot adăuga valoare și exporta aceste produse uh, piscicole în Uniunea Europeană. Asta este calea de urmat pentru dezvoltare și pentru lupta împotriva sărăciei. Trecem acum la adopțiile internaționale în Uniunea Europeană. Doamna Mațara este primul vorbitor. Mulțumesc, doamnă președinte. Am votat uh, pentru adopția internațională în Uniunea Europeană. Adopția internațională, după părerea mea, este cea mai bună posibilitate de a oferi o familie permanentă pentru acei uh, copii uh, pentru care nu se găsește o familie uh, în țara lor de origine. Este foarte important să ne asigurăm adopția se face în interesul copilului și cu respectarea drepturilor fundamentale ale uh, copilului. Pentru a evita traficul cu copii, trebuie să simplificăm procedurile de adopție internațională, pentru că deseori acestea sunt mult prea birocratice și îndepărtează astfel familiile care doresc să facă adopții Uh, România a uh, interzis astfel de uh, adopții internaționale, este singura care a făcut acest uh, lucru. Mă tem că Comisia Europeană ar trebui să facă lumină în situația din România, astfel încât să se poată fac, face adopții internaționale. Mulțumesc, doamna Sascova. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu nu am putut fi prezentă la dezbaterea care a avut loc luni, tocmai pentru că am avut probleme cu copiii mei. Aș vrea să profit de această ocazie pentru a-mi exprima sprijinul total pentru această rezoluție și sper că pașii care vor urma vor conduce la diminuarea birocrației în procesul de adopție internațională. Sper de asemenea că aceste măsuri vor îmbunătăți monitorizarea procesului de după adopție. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna McGuinness. Mulțumesc, doamna președinte. Cred că mulți membri ai acestui Parlament poate nu știu că, se, că există un uh, război foarte urât al declarațiilor pe această problemă a adopțiilor și asta mi se pare inutil și deloc binevenit. Dacă într-adevăr punem drepturile copilului în centrul acestei dezbateri și asta am făcut în Parlament și asta face rezoluția, atunci asta va fi bine pentru toți copiii, indiferent de statul membru în care sunt uh, ei născuți. Și cred că este important uh, să nu ne luăm de un anumit stat membru și să-l stigmatizăm, ci să recunoaștem că toate țările au copii abandonați sau copii care nu sunt îngrijiți în familia nucleară, așa cum o cunoaștem noi, și care au nevoie de alte forme de îngrijire și că există, într-adevăr, multe familii dornice să ofere un cămin iubitor unor astfel de copii și că ce trebuie să facem este să examinăm problema birocrației și a, să analizăm această problemă și, uh, în fine, vreau să spun că cei care adoptă copii și au succes, uh, uneori uh, muncesc mai mult decât cei care au copii natural. Mulțumesc, doamna Ranzuli. Funcționa. Sì, grazie, Presidente. Il mio pensiero... In... Mulțumesc, doamna președinte. Gândurile mele se îndreaptă acum către miile de cupluri din lume care se confruntă cu Uh, necesitatea de a adopta uh, copii. Este o expresie de iubire care deschide ușile uh, unui copil pentru a veni într-o astfel de familie iubitoare, care nu poate să beneficieze de afecțiunea propriei familii. Aceștia au dreptul să fie crescuți într-un mediu iubitor trebuie să îi ajutăm și pe orfani astfel încât să uh, ca un viitor fericit să nu mai fie o utopie pentru aceștia. Trebuie să transmitem un semnal puternic, să promovăm uh, politici care să uh, treacă peste dificultățile cu care se confruntă familiile. Nu trebuie să împiedicăm drepturile, visurile unui copil de a avea o familie și un viitor fericit. Doamna Doț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 da, mulțumesc, doamnă președinte. Salut moțiunea de rezoluție votată astăzi cu privire la adopțiile internaționale. Cunosc uh, câteva persoane din circumscripția mea care au trecut sau care trec acum prin acest proces și mă bucur de fiecare dată să văd bucuria uh, pe chipurile părinților și copiilor la finalizarea acestui proces. Adesea, drumul de parcurs este foarte lung și de multe ori durează foarte mulți ani este un proces adesea foarte birocratic și noi, ca și Parlament European, uh, suntem îndreptățiți să căutăm modalități de a reduce birocrația prin procese mai eficiente. Totuși, uh, nevoile și siguranța copiilor sunt esențiale, pentru că mulți copii sunt uh, într-o situație de dificultate. Cred că trebuie să îi protejăm pe copii în situații de vulnerabilitate Adesea, însă, uh, posibilii părinți adoptivi uh, trebuie să suporte prea multe și la un moment dat uh, părăsesc acest proces în detrimentul copiilor. Doamna Muscardini, vă rog. Președinte, în Europa... Mulțumesc, domnule președinte. Prea, pentru mulți ani în Europa ne-am ocupat de această, ne ocupăm de această problemă a adopțiilor internaționale și în fine avem această rezoluție privind adopțiile internaționale care încearcă să dea speranță în legătură cu o situație care devine din ce în ce mai complexă și mai dificilă și uh, venirea noilor țări membre, uh, în loc să încurajeze adopțiile internaționale, a făcut din ce în ce mai dificil ca anumite cupluri să aibă acces la copii cărora să le ofere o familie copiii care au fost lipsiți de această familie în propria lor țară. Pe de o parte, există o birocrație din ce în ce mai stufoasă care împiedică adopțiile, pe de altă parte avem fenomenul traficului de organe, a prostituției infantile și de aceea eu sunt în favoarea acestei rezoluții. Cred că este esențial să dăm o viteză superioară practicilor de adopție internaționale pentru a ne asigura că în cele din urmă putem avea adopția europeană ca să dăm un viitor atâtor copii care sunt acum în nevoie. Thank you, Mulțumesc. Mulțumesc, uh, doamna președinte, mulțumesc pentru că ați prezidat în mod atât de eficient. Avem de a face cu o problemă importantă. Adopția internațională este are o importanță vitală și trebuie să salut această rezoluție care spune, asemenea multor rezoluții pe care le adoptăm în această cameră, deci uh, spune o serie de lucruri frumoase și inteligente. Ceea ce vreau să spun aici și am învățat uh, uh, foarte mult atunci când i-am ajutat pe cei din circumscripția mea, nu este uh, vorba numai de o rezoluție, nu suntem o lumină în întuneric și care să poată să Uh, simplifice și să asigure, să vegheze faptul că uh, organizația lucrează în favorul cetățenilor. Vreau ca cuvintele frumoase din această rezoluție să fie o realitate. Cred că trebuie să, schimbăm, să scăpăm de practicile birocratice, să îmbunătățim lucrurile, pentru că dacă nu, o să încercăm să reinventăm roata pentru Europa și vom îngreuna și mai mult lucrurile. Mulțumesc, domnul Tacula arvoisa puhemies myös osaltani haluan lausua ilon tästä päätöslauselmasta. Și eu aș dori să spun câte ceva despre această rezoluție cu privire la adopțiile internaționale. Eu am avut o experiență la prima mână cu câteva cazuri de adopții internaționale și știu foarte bine că există foarte multă birocrație care ar putea fi redusă pentru a accelera acest proces. De asemenea, am putea să încercăm să îmbunătățim transparența. Însă lucrul cel mai important este să acționăm într-un mod uh, etic, astfel încât să evităm traficul de persoane. În plus, trebuie să ne asigurăm că copilul nu este considerat un obiect, ci vrem să ne asigurăm că copilul găsește o familie iubitoare și este tratat ca o persoană importantă. Copilul are dreptul uh, să aibă o mamă și un tată. Și cred că trebuie să ținem seama de contextul mai larg. Bineînțeles, uh, nu este întotdeauna foarte ușor să facem acest lucru, pentru că există diferențe culturale între țări. Dar lucrul cel mai important este ca copilul să beneficieze de un cămin iubitor pentru a se dezvolta. Mulțumesc. Acum trecem la acordul de stabilizare și de asociere între Uniunea Europeană și Serbia. Domnul Schmidt. Er- Mulțumesc, doamnă președinte. Serbia este o țară care a cunoscut uh, cele mai mari suferințe în ultimele sute de ani din partea diverselor alte popoare. Astăzi avem posibilitatea să schimbăm, să inversăm acest curs nefericit al istoriei și putem să aducem speranță acestei țări. Bineînțeles, se cunoaște întreaga istorie, cum NATO a masacrat oameni în capitala Serbiei în timpul bombardamentelor din 1999, Uniunea Europeană a intervenit în Kosovo, NATO și Uniunea Europeană sunt uh, în Serbia puțin respectate. Totuși, uh, Serbii sunt uh, vecinii noștri și am putea spune chiar prietenii noștri. Și trebuie să uităm trecutul, să privim acum doar spre viitor și partidul nostru este în favoarea acestui acord. Mulțumesc, domnul Miculasic. Thank you, madam. Mulțumesc, doamnă președinte. Acordul de stabilizare și asociere între Uniunea Europeană și Serbia va pune bazele unor relații strânse pe bază de reciprocitate și interese comune și va aduce un plus de stabilizare în Serbia, precum și în întreaga regiune a Balcanilor. Este o unică uh, ocazie de a transforma zona într-o uh, zonă uh, prosperă și cu o economie modernizată. Cred că Serbia trebuie să-și îmbunătățească în continuare uh, democrația și statul de drept, să facă reforma justiției și a administrației publice, să aplice principiile justiției și să-și îmbunătățească sistemul judiciar condițiile de bază pentru o integrare în mai mare măsură a Serbiei este legată de uh, drepturile omului și cooperarea strânsă cu Tribunalul de la Haga. Mulțumesc. Domnul Kalinowski. Mr. Kalinowski? Domnul Kalinowski, vă rog, spune doamna președinte. Do następnego raportu. Eu aș dori să mă refer la următorul raport, doamnă președinte. Despre raportul Matias aș vrea să vorbesc. În regulă, spune doamna președintă, luăm notă de acest lucru. Acum, domnul Hanam. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc uh, tuturor, uh, inclusiv interpreților, pentru răbdarea în această sesiune îndelungată alegerea între democrație și supranaționalism. Uniunea Europeană uh, optează întotdeauna pentru supranaționalism și acest lucru este cu atât mai clar în politica sa privind Balcanii de Vest. Noi uh, menținem protectorate în Bosnia, Kosova, Kosovo și chiar Macedonia doar pentru acest scop de a uh, preveni granițele etnografice um, față de ceea ce ar alege oamenii de la nivel local. Cred că oamenii ar trebui să aibă suficient de multe în comun pentru a accepta ca guvernele să fie în mâinile lor. Pentru a avea acest lucru trebuie să existe un popor care să recunoască acest lucru. Cu alte cuvinte, democrația are nevoie de un demos, o unitate cu care să ne putem identifica atunci când folosim cuvântul noi. Nu spun că este simplu <laughs> populațiile sunt adesea uh, dispersate, însă trebuie să lucrăm înspre autodeterminarea națională, pentru că altfel rămânem doar cu Kratos, acea putere de a impune uh, legea. Mulțumesc, domnul Deva. Uh, Intervenție fără microfon. Aveți o problemă cu microfonul noastră din nou, spune doamna președinte acestea sunt vești foarte bune, doamnă președinte, pentru că dacă ne gândim cât de mult a progresat Serbia spre statul de drept și spre respectarea principiilor dreptului internațional și dacă ne gândim ce era Serbia acum 20 de ani și cum e acum, cred că trebuie să felicităm administrația, guvernul sârb pentru pașii pe care i-a făcut în ultima perioadă pentru ca Serbia să fie o țară care respectă statul de drept. Chiar și, relația, și în relația sa cu Kosovo, principiul statului de drept este cel mai important și în relația sa cu uh, Curtea Europeană de, Internațională de Justiție, cu Tribunalul Penal Internațional. Uh, procedurile sale sunt, uh, procedurile juridice în Serbia sunt bazate pe practicile internaționale și uh, serviciile uh, independente care se creează sunt de o înaltă calitate și criteriul, criteriile de la Copenhaga sunt respectate. Așadar, în toate aceste aspecte diferite avem de-a face cu o țară care a trecut printr-un război foarte greu și care acum se dovedește o țară potrivită să fie un bun partener uh, Uniunii Europene și pentru asta vă felicit și pentru acest uh, document. Mulțumesc. Acum trecem la raportul Cacin. Domnul Bielan. kolei mam jeszcze oświadczenie w sprawie serbii jeżeli mogę. Mulțumesc. Da, declarația mea se referă la raportul privind Serbia. Acordul între Uniunea Europeană și Serbia este uh, un jalon uh, pe calea uh, aderării acestei țări la Uniunea Europeană. Eu susțin acest acord și îndemn statele membre să îl ratifice cât mai curând cu putință. Integrarea Serbiei în Uniunea Europeană va însemna cooperare cu Tribunalul Penal Internațional uh, pentru fosta Iugoslavia și dialog cu, în legătură cu Kosovo. Uh, Serbia trebuie să Uh, combată discriminarea împotriva minorității Roma. Însă, trebuie să spun că susținerea a fost uh, dată democrației și respectării drepturilor omului în țara respectivă. Primul uh, este domnul Mastela cu privire la raportul Cacin. O votată fără de aceste relații. Domnul președinte, am votat pentru acest raport, deoarece consider că comunicarea Comisiei privind maladia Alzheimer este foarte importantă și spun acest lucru din experiență pentru că tatăl meu și bunica mea sufereau de Alzheimer și sper că acest lanț genetic a ajuns la capăt. Dar oricum este bine că avem această politică pentru a oferi sprijin cetățenilor. De aceea, cred că trebuie să, re, să ne reînnoim intenția de a combate această boală și de a valorifica ceea ce avem deja în Uniunea Europeană și trebuie să îmbunătățim accesul la tratament. De asemenea, trebuie să lucrăm la diagnosticarea timpurie și să îmbunătățim condițiile de viață, dar și cunoștințele despre această boală. În plus, trebuie să coordonăm cercetările în domeniu. Apoi, trebuie să împărtășim bune practici între statele membre și ar trebui să avem o mai bună coordonare între statele membre pentru a avea un răspuns solidar pentru tratarea unor boli, în special Alzheimer. Și vrem să îi uh, sprijinim și pe cei care au grijă de persoanele care suferă de această boală. Trebuie să luăm măsuri în Europa, dar acest lucru va funcționa numai dacă statele membre acordă o prioritate propriilor lor politici naționale. Uh, Domnule Kelly, mulțumesc. Am votat în favoarea acestui raport și sunt foarte mulțumit că a fost acceptat. Trebuie să spun că am uh, participat la toate dezbaterile din Parlament, dar n-am avut uh, ocazia să vorbesc până acum și folosesc acest minut pentru a face câteva comentarii. Lucrul cel mai important este că avem nevoie de cercetare ca să descoperim cauzele acestei boli. Și ce rol joacă diversi factori, cum ar fi factorii genetici în declanșarea acestei apariția și declanșarea acestei boli? De ce mai multe femei uh, suferă de Alzheimer decât bărbați? Toate acestea sunt întrebări importante și și pentru că aceste probleme și aceste întrebări nu își pot găsi răspuns fără cercetare. Trebuie să facem aceste lucruri dacă vrem să găsim o, uh, un tratament. Mulțumesc, domnul Kalinovski. Mulțumesc, doamna președinte. Boala Alzheimer este una dintre bolile pentru care nu există încă tratament. Populația îmbătrânește și tot mai mult sunt afectați de Alzheimer. Acest lucru va avea consecințe îngrozitoare în viitorul apropiat. Demenția nu, ă, nu afectează numai ă, pe cei care sunt bolnavi, ci pe cei care îi îngrijesc. Acest tip de raport subliniază problemele și încearcă să îmbunătățească îngrijirile oferite. Statele membre încearcă să promoveze planuri care să îi ajută pe cei, pe familiile celor care suferă și să limiteze numărul celor care sunt afectați de această boală în viitor. Uh, următorul uh, raport inhalatoare pentru asmatici, domnul Higgins. Mulțumesc, doamnă președinte. De fapt, uh, am, uh, aveam timp de vot, uh, aveam timp de discuție și pentru raportul precedent referitor la boala Alzheimer. Ceea ce îmi place la acest raport este că abordează uh, într-un mod uh, multidimensional uh, această provocare a bolii Alzheimer. Vorbim despre prevenție, diagnostic, uh, tratament și vindecare sau îngrijire. Realitatea este că în ceea ce privește temerile sau uh, frica oamenilor de boală este legată de cancer și Alzheimer. Noi am făcut uh, foarte multe în ceea ce privește diagnosticarea cauzelor cancerului și apoi prevenirea cancerului și găsirea unor tratamente. Cred că facem progrese în acest domeniu. Alzheimer uh, a fost descoperită în 1906 în uh, domeniul demenței, însă încă nu cunoaștem cauzele și nu s-au găsit tratamente. De aceea, acest raport este binevenit. Pe de altă parte, există mari provocări legate de ceea ce vom face pentru diagnosticarea cauzelor, astfel încât să putem introduce o profilaxie și pentru a găsi un tratament definitiv. Mulțumesc. Presupun, domnule Higgins, că nu ați vrut un minut uh, pentru subiectul inhalatorilor pentru asmatici. Doamna Mațera și doamna Muscardini au indicat că um, vor să intervine, dar au părăsit uh, sala, așa că trecem mai departe la situația din Haiti. Domnul Kamal. Thank you very much, Madam President. I think those of us, Mulțumesc, doamna președinte. Mulți dintre noi cei care am vizitat Haiti, am fost îngroziți de dezastrul pe care l-am văzut acolo și cu toții am fost de acord că este absolut corect ca ONG-urile și toate organizațiile de ajutorare internaționale să uh, își pună la oaltă resursele și să ofere ajutor, hrană, medicamente, pături și mai departe după cutremur. Să ne uităm acum la situația de după un an, lucru care este subliniat în rezoluție și anume că haitienii nu au decât uh, lopeți, uh, roabe și, și târnăcoape ca să curețe molozul clădirilor distruse, că sunt probleme legate de registrul cadastral, de proprietatea pământurilor și a clădirilor și că este nevoie să se facă eforturi uh, suplimentare împreună cu guvernul haitian pentru a rezolva toate aceste probleme. Cred că un lucru care lipsește aici este rolul sectorului privat. Dacă vrem să rezolvăm pe termen lung aceste probleme, Eh, sigur că pe termen scurt e foarte bine să lucrăm cu ONG-urile și organizații internaționale, dar pe termen lung trebuie să existe un rol jucat și de industria privată. Vă mulțumesc. Domnul Deva. Mulțumesc, doamna președinte. 5% din molozul din Haiti a fost uh, eliminat uh, după cu tremur și asta la un an după aceea. Un milion de oameni sunt uh, fără adăpost, 300 de mii sunt răniți, 250 de mii au murit și uh, au avut uh, loc uh, relocări ale populației. De ce numai 5% din Molos a fost îndepărtat? Atunci uh, când există un uh, cutremur de uh, proporții, trebuie să ai grijă de modul în care se elimină uh, molozul. Cine poate să o facă? Numai cei cu lopeți și cu roabe? Nu, asta trebuie să se facă cu echipamente specializate. Uh, și numai armata are astfel de uh, echipamente. Uh, forțele navale, forțele terestre și aviația. Atunci când uh, armata a încercat să, să ajute, mulți au spus că trebuie să iasă din Haiti și lucrurile au rămas așa cum erau și asta timp de un an de zile. Este uimitor din punct de vedere politic că responsabilitatea acestei situații nu a fost acceptată și asumată uh, și uh, acest lucru este din cauza stângii din acest Parlament. Mulțumesc! Trecem la ultimul uh, punct, încălcarea, încălcarea libertății de exprimare și discriminare pe bază de orientare sexuală în Lituania. Domnul puhemies. Tähän Haitin tilanteeseen haluan sanoa muutaman sanan. În ceea ce privește situația din Haiti, aș vrea să fac și eu câteva comentarii. Cred că trebuie să spunem că au existat neajunsuri în ceea ce privește coordonarea, iar acest proces trebuie să fie îmbunătățit uh, pentru a accelera procesul de reconstrucție. Așa cum spunea domnul Deva, există un context politic pentru această situație. Cred că nu este în interesul nimănui ca lucrurile să continue în aceeași direcție. Cred că procesul trebuie să fie accelerat uh, comparativ cu ce s-a întâmplat în ultimul an. Trebuie să furnizăm asistență punctuală, specifică. În ceea ce îi privește pe cetățeni, nu s-au făcut foarte multe. Unele organizații creștine au încercat să îmbunătățească situația sau și-au încercat să-i uh, ajute pe oameni să-și uh, îmbunătățească viața de zi cu zi. Cred că trebuie să apreciem acest lucru. Însă trebuie să existe o mai bună coordonare, măsuri mai bune ale Uniunii Europene. Acum trecem la raportul privind Lituania. Domnul Vantale. Voorzitter, <clears throat> Litouwen... Mulțumesc, doamnă președinte. Lituania este un stat membru suveran al Uniunii Europene. Parlamentul acestei țări dezbate noi propuneri privind orientarea sexuală și mass media, uh, în mass media și în public, exprimarea acestei orientări în mass media și în public. Și este un proces uh, democratic. Uh, în două rânduri, președintele a blocat acest tip de legislație, însă dezbaterea acum a început. Este dificil uh, ce direcție va lua aceasta. Parlamentul European este foarte uh, vizibil și foarte implicat și reacționează imediat atunci când uh, e vorba de a stabili o poziție morală și încearcă să fie o busolă din punct de vedere moral chiar înainte ca un proiect de lege să fie prezentat sau adoptat. În alții mari preoți parlamentari uh, atacă Lituania fără să știe nici măcar despre ce e vorba acolo. Mulțumesc, domnul Miculasic. Mulțumesc, doamna președinte. Dreptul de a accepta măsurile dintr-un stat uh, sunt, este dreptul statului respectiv și nu poate să uh, uh, împiedice astfel de drepturi. Lituania se bucură și ea de acest drept. Uh, în cadrul Uniunii Europene este necesar să ne amintim că problema seculară este în cadrul dreptului familiei și Uniunea Europeană nu are dreptul să se ocupe de acest lucru. Protecția familiei, creșterea copiilor, pregătirea lor pentru viitor nu trebuie să se facă într-o manieră discriminatorie. Trebuie să îi protejăm împotriva informațiilor dăunătoare din afară și un, uh, Parlamentul European a fost de acord uh, recent că modificarea informațiilor obiective poate să constituie un astfel de factor care să aibă un efect negativ asupra dezvoltării copilului. Copiii au dreptul să fie protejați de anumite tipuri de informații și asta în uh, beneficiul dezvoltării lor. Mulțumesc! Thank Domnul Landsbergis, mulțumesc, doamnă președinte. Observațiile mele referitoare la rezoluție sunt că nu s-a întâmplat nimic. Acesta este un punct important pentru Uniunea Europeană. Eu aș fi vrut să propun un amendament oral la partea de considerente și acesta se referă la faptul următor. Uh, în timp ce intervenția Parlamentului European în procedurile Parlamentului Național în faza incipientă a oricărui proces legislativ este în contradicție cu principiul fundamental al suveranității și subsidiarității statelor membre. Și, prin urmare, compromite Parlamentul European și are legătură cu, uh, practicile, cu fostele practici sovietice și așa mai departe. Apoi, pretextul pentru o astfel de rezoluție a fost doar un amendament introdus de un membru al Parlamentului Național și spun și repet un singur proiect de amendament. Sigur că acesta este un uh, document care a fost uh, prezentat uh, cu încăpățânare la plural și s-a menționat de șase ori că este vorba de niște pretinse amendamente nepotrivite. Cred că există o absurditate și în ceea ce privește terminologia. Doamna președinte îl întrerupe. Este vorba doar de o propunere a unui parlamentar și nu este vorba despre o decizie a întregului parlament. Uh, este vorba de o calitate foarte slabă a activității de redactare și o lipsă de responsabilitate a celor care au redactat și prezentat uh, pentru vot un astfel de amendament. De aceea am votat împotriva documentului. Mulțumesc. Ultimul vorbitor, domnul Hannan. Cred că cu toții vrem să luăm prânzul. Vă rog. Mulțumesc, doamnă vicepreședinte de decenii deja, statele membre ale Uniunii Europene au făcut progrese mari spre principiul legalității în fața legii și a apărării libertăților personale. Deci cred că nu se va produce vreun pas înapoi, niciun stat membru începește egalitatea și nediscriminarea pe baze de orientare sexuală. Și uh, așa cum ne-a reamintit uh, domnul Ashberghi și domnul Vandalen mai devreme, aceasta e o propunere și nu o rezoluție legislativă, cea despre care discutăm. Și, după cum vă amintiți, am avut propria noastră dezbatere în Marea Britanie, am avut uh, discuții în legătură cu ceea ce s-a numit Section 28 și partidul meu a fost împotriva acestui lucru. De, mi se părea ridicol să folosim uh, legea ca un mecanism care să dea un semnal fie de aprobare, fie de dezaprobare, pentru că dai uh, Uh, statului un instrument foarte puternic. Dar ideea este că eu nu sunt un membru al legislativului lituanian. Noi aici putem avea opinii foarte puternice în legătură cu avortul și alte subiecte. Acestea sunt probleme sensibile pentru toți uh, alegătorii noștri care trebuie rezolvate și determinate prin mecanismele naționale ale fiecărui stat membru. Trebuie să avem decența și umilitatea de a uh, recunoaște supremația parlamentelor democratice ale statelor membre în secolul 21. Președintele, mulțumesc! și acum ședința se suspendă până la ora 3. Mulțumesc interpreților pentru că au avut răbdare cu noi.